apreciem acest lucru. Următoarea reuniune are loc mâine, 23 septembrie, de la ora 10 până la ora 12. Găsiți ordinea de zi pe uh,